o serie de comisii au decis să demareze negocierile interinstituționale în conformitate cu regula 69C aliniatul 1 din regulamentul de procedură. Rapoartele care reprezintă mandatele pentru negocieri sunt disponibile pe pagina web a plenarei și titlele, titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al ședinței. În conformitate cu articolul uh, sau cu regula 69C aliniatul 2, membrii sau grupurile politice care ating uh, cel puțin pragul minim pot solicita până mâine uh, la ora 24 ca decizia de a demara negocierile să fie votată. Dacă nu se face această solicitare de vot în Parlament înainte de acest, această dată, această oră, atunci negocierile pot începe.